Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Bună ziua, dragi colegi. Se deschide ședința plenară. Primul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei referitoare la respectarea mecanismelor naționale de stabilire a salariilor și pensiilor. Se află aici domnul comisar Han. Îi vom da cuvântul, după ce îi vom fi spus, bineînțeles, bun venit aici la dezbaterea noastră. Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta comunicarea Comisiei. Gracias, señor presidente, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă